este acum închis și vă anunț că vom vota mâine la orele 11.30. raportul și amendamentele. Am să fac câteva comunicări care tocmai m au parvenit. Am primit uh, două poziții în prima lectură din partea Consiliului și motivația acestora. De asemenea, un document de poziție al Comisiei. Titlurile vor fi publicate în procesul verbal al acestei reuniuni. Parlamentul are trei luni la dispoziție pentru a se pronunța și termenul se calculează pornind de mâine, adică de pe data de 26 octombrie 2012. Apoi am primit din partea grupului verzilor o cerere de numire în Comisia Parlamentară a acestor numire va figura în procesul verbal al acestei sesiuni și se va considera că, în cazul în care nu apar obiecții, această numire este aprobată, odată cu aprobarea procesului verbal. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, este raportul prietenei mele, Gardia Saval Rubial, asupra instrumentelor financiare inovatoare în contextul cadrului financiar multianual și îi dau de îndată cuvântul domnului raportor. Muchas gracias, presidente, comisario Lewandowski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar Lewandowski. E a treia oară că ne vedem acum în plenară. Dacă îmi dați voie, aș dori în primul rând să mulțumesc raportorilor din umbră și raportorilor pentru aviz, pentru munca depusă și contribuția la acest raport. E vorba de un raport fundamental. Instrumentele financiare inovatoare constituie un instrument indispensabil pentru redresarea economică, o redresare inteligentă, durabilă și inclusivă de la jumătatea anilor 90, investițiile publice au scăzut constant în Uniunea Europeană, tendință care s-a agravat odată cu uh, declanșarea crizei economice și financiare în 2008. În al doilea rând, uh, IMM-urile și cei care doresc să creeze proiecte sunt confruntați cu o piață din ce în ce mai restrictivă, nu au acces la piața creditelor și la piața capitalurilor. În al treilea rând, Implementarea strategiei 2020 va necesita 1,6 miliarde de euro. Datorită acestor instrumente financiare vom putea spori nivelul de finanțare pentru niște proiecte pe care le considerăm strategice spre dezvoltarea Uniunii Europene. Dacă am avea investiții însă nu suficiente, am fi descoperiți. Așadar, trebuie să folosim această șansă. În plus, aceste instrumente financiare permit ca lumea finanțelor să fie în slujba economiei reale. Uniunea Europeană folosește astfel de instrumente încă din anul 2001. De atunci am acumulat multă experiență, am realizat uh, anumite evaluări și credem că vom putea ameliora acest cadru pentru viitor. Credem că trebuie limitat uh, numărul de instrumente și extinsă sfera de aplicare a acestora. Trebuie ca aceste acțiuni să capete mai multă vizibilitate și uh, vom uh, încerca să avem o, abordare de portofoliu. Apoi, platformele de capitaluri și de credite vor permite să se dea mai multă coerență instrumentelor în plus, avem nevoie de un cadru juridic mai simplu, mai clar și mai transparent, care să nu împovăreze și mai mult procedurile administrative pentru beneficiari și intermediari și care să ducă la un climat atrăgător pentru investitorii publici și privați. Aceste instrumente vor trebui să fie flexibile și deci, în consecință, trebuie să se poată adapta rapid la schimbare. De aceea dorim ca autoritatea bugetară, și anume Parlamentul și Consiliul, să poată să modifice suma destinată fiecărui instrument în funcție de nevoi și în funcție de utilizarea fondurilor. Ce putem spune în linii mari este că atât Comisia cât și Parlamentul sunt de acord cu privire la importanța instrumentelor financiare și a caracteristicilor acestora, însă credem că propunerile nu corespund cu toate necesitățile. Aceste instrumente ar putea să fie foarte pozitive. Însă, din păcate, nu avem decât răspunsuri pe termen scurt și mediu. Avem nevoie însă și de răspunsuri pe termen lung. Avem nevoie de crearea unui climat fiabil și sigur. Trebuie să fim capabili să mobilizăm economiile pentru a finanța proiecte pe termen mediu, permițând la obținerea unei dezvoltări durabile în Uniunea Europeană. De aceea doresc să cer Comisiei să lucreze la propuneri care să facă o legătură între economii și nevoile de finanțare. Ar trebui de asemenea să se găsească un cadru juridic și reglementativ care să permită uh, utilizarea cât mai bună a instrumentelor financiare inovatoare. Este nevoie de aplicarea standardelor financiare Basel III și Solvency II. Sper ca domnul comisar să ne poată prezenta câteva indicații cu privire la aceste aspecte. Și cred că oricum în cadrul dezbaterii această chestiune va fi abordată. Aș dori de asemenea să vă rog să susțineți Parlamentul și Comisia. Mulțumesc, vom da acum cuvântul domnului comisar, colegul și prietenul nostru, domnul Lewandowski. Domnule președinte, stimați deputați, bună ziua, nu pentru prima dată astăzi, dar de data aceasta fără reprezentanța ai Consiliului. Bineînțeles, în numele Comisiei salutăm raportul dumneavoastră și apreciem uh, eforturile uh, doamnei raportor, doamna uh, Gartia Zabal. Bineînțeles, a fost și un test a posibilității dumneavoastră de a obține sprijin pentru acest raport. Avem nevoie de un angajament al Parlamentului pentru un rol mai important uh, în, uh, pentru uh, perspectiva financiară 2014-2020. Și asta deoarece suntem supuși unor cost, constrângeri extraordinare și ar trebui să obținem cât se poate de mult din fiecare euro din bugetul european. Astfel, trebuie să uh, stimulăm efectul de multiplicare al instrumentelor financiare. Și bineînțeles, asta nu înlocuiește bugetul, ci îi oferă un efect de multiplicare. Dar asta nu poate fi văzut ca o strategie de uh, reducere a bugetului și nici nu înseamnă că vrem să uh, înlocuim subvențiile uh, cu credite. Dar avem nevoie de efecte de multiplicare, pentru că există o prăpastie între nevoi și banii pe care avem la dispoziție, resursele pe care le avem, însă nu încercăm să uh, înlocuim bugetul uh, și nu încercăm să uh, înlocuim uh, fondurile din bugetul european prin, prin credite. Dar avem nevoie de acestea în timpul crizei vedem o aversiune uh, față de risc, mai ales în domeniul bancar. Uh, în trei sferturi din uh, domeniul financiar uh, uh, îl constituie băncile, uh, ceea ce în Europa este diferit. În uh, Statele Unite uh, piețele de capital uh, sunt în majoritate. Dar având în vedere uh, faptul că nu se mai dau credite și că există o aversiune față de, uh, față de riscul uh, unor mari uh, proiecte de infrastructură, trebuie să găsim o posibilitate să reducem această aversiune față de risc și să găsim o cale să invest, investim în infrastructură, în energie, telecomunicații. Acum avem aceste proiecte pilot. Mă bucur să vă informez că vom uh, Uh, uh, semna un uh, acord cu BEI și vom lansa proiecte pilot deja din perspectiva financiară 2007-2013. Și asta respectând în totalitate ceea ce se spune în raport și anume că ar trebui să existe reguli bugetare uh, foarte stricte. Înainte să autorizăm lansarea unui instrument financiar, uh, trebuie să avem toate informațiile și după evaluarea ex ante, uh, Parlamentul trebuie să fie uh, implicat în uh, evaluare și în raportare. Asta înseamnă și flexibilitatea la care vă referiți în raportul dumneavoastră. Flexibilitatea trebuie să abordeze fluctuațiile de pe piață și să se adapteze la condițiile specifice ale statelor membre. Deci aceasta este o nevoie Um, rolul important uh, al um, acestor instrumente financiare necesar pentru a completa prăpastia dintre uh, resursele pe care le avem și nevoile uh, pe care le avem. Vă mulțumesc pentru sprijin, cred că suntem pe calea cea bună, este calea înspre redresare și relansare economică și cred că vom putea completa austeritatea cu o creștere reală pentru Europa. Mulțumesc, domnule comisar. Acum are cuvântul domnul Odi în numele Comisiei pentru Buget. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Întâi de toate, trebuie să o scuz pe Elena Ioanova, care are alte activități în acest moment și m-a însărcinat să vă rezum raportul Comisiei noastre de control bugetar. Reținem că instrumentele financiare sunt utile pentru a crea un efect de multiplicare și de pârghie așa cum sunt garanțiile, însă atragem atenția asupra recomandările Curții de Conturi în 2010, asupra asumării de riscuri, asupra transparenței, contabilizării și consolidarea capacității personalului Uniunii pentru a utiliza aceste instrumente. Al doilea punct se leagă de piețele financiare. Credem că aceste instrumente nu trebuie folosite decât atunci când oferta privată nu reușește să acopere nevoile, adică cazurile când apar distorsiuni pe piață. Regret că nu a fost studiată ideea unei contribuții obligatorie a utilizatorilor, în special în ce privește rețelele europene de transport, acolo unde e nevoie de finanțare, în special pentru rețelele care nu vor fi imediat rentabile. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Odi. Acum am să dau cuvântul pentru un minut domnului Antonio Cancian, în numele Comisiei ITRE. Aș uh, mai dori să vă atrag atenția fiecăruia că atunci când intervin, nu am să uh, dau uh, sigla Comisiei parlamentare, pentru că adesea aceste sigle uh, nu vorbesc publicului. Iată de ce am să formulez de fiecare dată titlul complet al Comisiei. Comisia um, Industrie și... Qualsiasi ragionament... Mulțumesc, domnule președinte. Orice fel de raționament trebuie să pornească de la o constatare, după cum spunea domnul uh, comisar. E clar că resursele bugetare nu sunt suficiente, însă avem în general foarte, multe, foarte puține resurse, deci pentru a le suplimenta nu le putem suplimenta decât prin credite. Putem utiliza și instrumente financiare inovatoare. Sunt niște surse de venit uh, specifice care pot fi utilizate la potențial maxim printr-un sistem de participare mixtă, publică și privată și care vor contribui la implementarea de proiecte financiare pentru a realiza lucrări de infrastructură fizică sau virtuală, proiecte durabile. Dacă asta este situația, înseamnă că putem merge și mai departe, înseamnă că putem emite obligațiuni. De fapt, dacă aceste proiecte sunt durabile și ajung la maturitate, nu sunt niște simple credite, ci sunt uh, împrumuturi pe termen lung. Trebuie să mergem dincolo de orizontul bugetar. Mulțumesc. Două minute pentru doamna Cleva, care ne va prezenta opinia Comisiei de Dezvoltare Regională. Mulțumesc, domnule președinte. Instrumentele financiare ale Uniunii Europene sunt o, uh, un sprijin Uh, acordat de Uniunea Europeană, însă o utilizare transparentă și flexibilă a acestora uh, poate uh, consolida fluxul investițiilor în întreaga Uniune Europeană. Doresc să-i mulțumesc raportoarei, doamna Carzia Zabal, deoarece a preluat o mare majoritate a amendamentelor. Aș dori să mă refer însă la unele puncte importante și anume utilizarea acestor instrumente în politica de coeziune, pentru că acestea pot juca un rol important în atingerea obiectivelor politicii de coeziune. Pot duce la o utilizare mai eficientă a fondurilor. Instrumentele financiare în politica de coeziune pot um, juca un rol foarte important în următorii șapte ani, mai ales în domeniul investițiilor în sectorul privat. Iar acest, uh, acest lucru poate să fie în avantajul uh, regiunilor. Este foarte important ca aceste instrumente să fie utilizate în toate domeniile. De aceea este nevoie de transparență, simpli, sim, simplitate și de certitudine juridică. Avem nevoie de un cadru juridic uh, clar care să uh, apar, care să fie prezent de la începutul uh, perioadei de programare. Cei care doresc să utilizeze aceste instrumente financiare trebuie să aibă și cunoștințele necesare să fie uh, Uh, atât în domeniul administrativ, cât și în domeniul bancar, dar și în, în ceea ce îi privește pe consumatorii finali. De asemenea, este foarte important să putem păstra o imagine de ansamblu asupra tuturor riscurilor asociate acestor instrumente financiare. Mulțumesc! Gracias, gracias. Se ha, se ha producido durante esta intervención. Mulțumesc. s-a întâmplat din nou ca și uh, să ne spună că ați vorbit foarte, foarte repede. Și pentru că, de multe ori, uh, informația se prea din altă limbă, prin releu, ar fi ideal dacă nu ați uh, vorbi într-un ritm atât de rapid și mai ales pentru că există un decalaj de jumătate de secundă între uh, prima cabină și următoarea. Mulțumesc! Aceștia au fost vorbitori în numele uh, comisiilor. Acum voi da uh, cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor. Întâi, domnul Riche, două minute, numele PP. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Doresc să salut efortul domnului Gardia Zaval, care a stăpânit foarte bine subiectul și a dat dovadă de spirit de cooperare. Dezvoltând instrumentele financiare inovatoare, așa cum le pune, propune Comisia, trebuie să permită ca finanțele să fie în serviciu economiei reale, să atingem obiectivele de creștere și ocupare pe care ne le-am fixat, în ciuda dificultăților. Așa cum a subliniat-o și domnul comisar, e nevoie de o pârghie puternică la nivel bugetar și aceasta în serviciul proiectelor noastre. Țin să fac câteva observații. Odată, proiectele viabile nu vor, care nu vor primi finanțare de pe piața privată trebuie să beneficieze de aceste instrumente, așa încât să rezervăm subvențiile în al doilea rând, trebuie să ne asigurăm de o vizibilitate a bugetului Uniunii Europene care uh, va fi slăbită. Cu atât mai mult cu cât uh, publicul larg uh, cunoaște prea puțin bugetul Uniunii Europene și nu trebuie să ne pierdem în uh, lab, acest labirint. Trebuie să găsim un echilibru între controlul autorității bugetare asupra utilizării fondurilor europene și flexibilitatea ce va permite instrumentelor să uh, se orienteze după conjunctura economică. În fine, trebuie subliniat rolul acestor instrumente pentru perspectivele de dezvoltare ale piețelor de capital în Europa, însă și importanța de a lega aceste instrumente de alte produse complexe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Riche. În numele grupului SND îi dau um, cuvântul domnului Goran Ferm pentru două minute. Tack, herr ordförande. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc doamnei raportor, care a făcut o treabă excelentă pe această temă foarte, foarte importantă pentru viitor. Rezultatul este excelent. Viitorul economic al Europei nu trebuie să însemne doar măsuri de urgență pentru a combate criza. Trebuie uh, în aceeași măsură să garantăm o perspectivă pe termen lung pentru economia noastră și să reușim să generăm creștere. Criza nu înseamnă doar, doar uh, probleme pentru bănci și instituții, înseamnă o scădere a investițiilor. Acum am ajuns la un nivel atât de scăzut al investițiilor încât este alarmant. În același timp, după cum a spus doamna raportor, nevoile de investiții sunt enorme. Problema este că astăzi avem restricții foarte grave la bugetul european, la bugetele naționale, la fel și băncile au cerințe tehnice mult mai stricte, deci e foarte greu să ai acces la fonduri. De aceea trebuie să avem o gândire inovatoare și cred că obligațiunile de proiect și instrumentele financiare inovatoare sunt astfel de exemple. Le vom testa în uh, cursul anului ce urmează și cred că este important ca Banca Europeană de Investiții să se asigure că firmele pot să emită obligațiuni de proiect sigure și atrăgătoare. Fondurile de pensii, cu alte cuvinte, în loc să țină banii, să uh, zacă într-un cont, iar folosi mai bine investindu-i în proiecte de infrastructură. Mă bucur că domnul comisar a spus că uh, inițiativa este în curs, că veți semna contracte, că aveți proiecte în vizor. Sigur că Parlamentul va evalua și va monitoriza toate acestea și sperăm să putem obține sume și mai mari pentru următorii ani și să încercăm și alte modele, chiar cu potențial și mai mare. Cred că dacă dorim să scoatem Europa din austeritate și din vremea restricțiilor și să o readucem la creștere și ocupare, avem nevoie de aceste instrumente. Mulțumesc, Ioran. Acum, în numele liberalilor, dau cuvântul două minute și jumătate eh, domnului Jens, doamnei Jensen. Eh, Altegruppen har meget længe ønsket at EU's budget ikke Dorim de mult ca bugetul european să nu fie doar o contribuție, ci să ofere și o politică prin împrumuturi și garanții, prin instrumente financiare inovatoare. De ceva vreme lucrăm asupra acestei probleme și de aceea ne bucurăm acum că și Comisia ne-a dat această comunicare. Există multe lucruri interesante și poate ar trebui amintit că la Banca Europeană de Investiții Există, se marchează un real succes în ciuda crizei și a acestor uh, timpuri dificile. Trebuie să creăm mai mult capital pentru a duce la bun sfârșit proiecte diverse în știință, în inovare, dar și în domeniul infrastructurilor și în transporturi. Este vorba, prin urmare, de domenii, de sectoare foarte diferite, unde putem obține fonduri de pe piețe și prin intermediul bugetului european. Și, așa cum au spus și antevorbitorii mei, am putea obține astfel un impact asupra competitivității, creșterii și ocupării. Căci până la urmă despre asta este vorba. Comisia propune un evantai cât se poate de larg de instrumente financiare. Și Comisia are dreptate. Cu toate acestea, aceste instrumente inovatoare nu vor putea înlocui politica tradițională, deci nu putem reduce bugetele tradiționale. Și acest lucru a fost subliniat de domnul comisar. Aș dori să vă dau și un exemplu. În ce privește aceste obligațiuni uh, pentru uh, proiecte, avem un proiect pilot în curs, ceea ce mă bucură. Există garanții europene ce permit în proiectul din domeniul transportului și energie să se financeze cu o rată dobânzii interesantă, emițând obligațiuni. O astfel piață a împrumuturilor există astăzi în Statele Unite, unde uh, fondurile de pensii și alți investitori instituționali utilizează asemenea fonduri în infrastructură. Astfel, o investiție are o garanție lichidă iar interesul acestui proiect pilot e de a testa acest sistem și de a vedea dacă o astfel de piață este interesantă și pentru noi, dacă merită să lansăm o astfel de piață. Și poate că după câțiva ani vom putea într-adevăr să avem o piață similară cu cea din Statele Unite. Rezolvând astfel problema vistierilor naționale goale și să putem finanța proiectele importante. Dar poate că nu toate proiectele sunt interesante, așa încât uh, unele vor trebui în continuare finanțate de la buget. Susținem propunerea Comisiei. Este vorba de o investiție mai redusă, fără risc, așa încât bugetul să nu ocupe o pondere prea mare. Totul, toată propunerea este una de bun simț. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Jensen. Acum, pentru grupul politic ECR, îi dau minutul pentru un minut și jumătate, domnului Borela. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Bineînțeles, um, dezvoltarea instrumentelor financiare inovatoare ar putea contribui la creșterea investițiilor publice în Uniunea Europeană, care sunt în scădere din, de la mijlocul anilor 90. Astfel de instrumente uh, uh, pot uh, completa alte instrumente precum uh, subvențiile. Ar trebui să aibă ca obiectiv implementarea de proiecte, ar trebui să aibă maturitatea necesară și să atragă capital privat pentru proiecte de infrastructură publică, astfel încât să fie garantată utilizarea optimă a resurselor. Ceea ce va fi însă important va fi cadrul legal, cadrul juridic simplificat, astfel încât el să nu, considere, să nu, să nu devină o Uh, povară și să uh, permită atragerea uh, investitorilor. Însă ne putem teme că aceste instrumente ar putea, că aceste instrumente ar putea fi utilizate numai pe termen scurt și se va dori obținerea profitabilității pe termen scurt, însă ar putea să nu fie durabile. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum, în numele grupului GUE, NGL, domnul Murphy, un minut. Mulțumesc. Acest raport apare pe fundalul unui colaps al investițiilor în întreaga Europa. Rezultatul uh, reducerii investițiilor este Reducerea investițiilor, mă scuzați, este rezultatul politicilor promovate de Comisia Europeană. Investițiile private, în plus, au scăzut la cel mai, nive- cel mai scăzut nivel din istoria capitalismului, exprimat ca procent din PIB. Și asta în ciuda creșterii profiturilor din Europa din ultimii ani. Deci, în loc să fie investită această bogăție, cei care o dețin aleg să o țină, pur și simplu, și apelează la finanțare de pe piețele de capital. Nu trebuie să putem să îi lăsăm pe acești oameni să decidă dacă se fac investiții sau nu. Ce, care este răspunsul Comisiei și mai mare alianță cu acești profitori, practic, prin obligațiunile de proiect. Acum nu se mai împarte riscul cu sectorul privat, sectorul public primind, primind riscul și sectorul privat primind profitul. Avem nevoie de investiții publice, pur și simplu. Pentru că în Europa nu avem o sărăcie a resurselor. Cei bogați blochează la ora actuală 3 trilioane de euro. Ideea ar fi să, ne, uh, să luăm bogăția de acolo de unde este, de exemplu prin taxa pe capitaluri și să creăm locuri de muncă și infrastructură. Mulțumesc, domnule Murphy. Trecem acum la vorbitorii în nume propriu și dăm cuvântul mai întâi două minute domnului Ivailo Calfin. Thank you very much, uh Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să mă alătur uh, felicitărilor adresate raportoarei. Cred că colega noastră a făcut o treabă extraordinară și cred că multe dintre um, aceste recomandări vor fi uh, preluate de către comisie. De mai multe ori am spus că instrumentele financiare sunt foarte necesare pentru că vor crește eficiența bugetului european, însă nu trebuie să înlocuiască bugetul european. La ora actuală, aproximativ 1% din bugetul european este investit în aceste instrumente financiare. Avem o practică bună pe care trebuie să o revizuim și să o dezvoltăm în viitor. Instrumentele financiare au o utilizare limitată. Pot fi utilizate pentru proiecte mm, atractive din punct de vedere comercial, pentru a compensa imperfecțiunile pieței, uh, pot fi utilizate pentru investiții care nu sunt chiar optime, însă vorbim numai de investiții pe termen lung aici. Aș dori să vă arăt să vă dau câteva exemple. Um, instrumentele pot fi utilizate pentru a um, finanța în cercetare, în, um, în domeniul IMM-urilor și așa mai departe. Avem nevoie de instrumente financiare mai puține, însă mai bine țintite. Și aș dori uh, să subliniez mai ales faptul că nu avem nevoie de suprareglementare. reglementare Uh, avem nevoie de transparență ex post și control ex post, însă nu trebuie să prevedem toate caracteristicile acestor instrumente financiare dinainte. Unele lucruri foarte importante. Trebuie să creăm platforme standardizate în care banii uh, privați să uh, poată fi uh, puși la un loc cu bani publici. Uh, o, sinergie între fondurile Uniunii Europene uh, și banii uh, privați și, de asemenea, fonduri care pot fi reinvestite. Mulțumesc. Două minute, domnul Von. diré, dijo anteriormente el comisario, que ya no está entre nosotros. Președintele, nu voi spune că din păcate nu mai este printre noi, pentru că în limba spaniolă, dar și în alte limbi, acest uh, formular are o conotație bizară. Îi dau cuvântul domnului Cortes Lasla pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate aș dori să felicit pe raportor, pe doamna Cartisabal, pentru acest raport cu un mesaj foarte clar într-o vreme de restricții bugetare și recursuri la uh, instrumentele financiare inovatoare ar putea avea un efect multiplicator ce privește bugetul uh, Uniunii Europene și ar putea să-i sporească eficacitatea. Cei care lucrează în politica de cooperare în Uniunea Europeană își dau seama că acest lucru nu se poate aplica și CFM tăiem uh, din politica de cooperare, în vreme ce cetățenii europeni consideră că această politică este și eficace și necesară. E nevoie de instrumente inovatoare, cum ar fi fondurile mixte. Dorim ca sectorul privat să fie implicat, dar este nevoie de transparență pentru așa ceva. Următorul cadru financiar va trebui să ofere instrumentul de cooperare și dezvoltare, dar și uh, altele trebuie să le ofere mijloacele, pentru că sărăcia costă vieți și este primordial ca o parte din taxa pe tranzacțiile financiare să meargă către cooperarea internațională. Mulțumesc! Mulțumesc, Ricardo! Am terminat intervențiile oratorilor care se exprimă uh, în nume propriu și trecem la procedura catch the eye. Și vă rog să respectați uh, intervalul de un minut.

Comisia Europeană a făcut o serie întreagă de studii care au arătat că ar trebui să se ofere un minim de fonduri pentru fondul de coeziune. Au prevăzut ca cel puțin 2% din bugetul european să fie pus la dispoziție pentru astfel de investiții. Poate că aceste documente s-au pierdut undeva într-un sertar al comisiei, poate că domnul comisar nu știa asta, însă acum, 20 de ani mai târziu, suma e, pusă la dispoziție este jumătate din cea prevăzută uh, de investiții pentru politici de coeziune și va scădea în continuare. Însă ce, ne va, ce va face posibil să obținem acel efect de multiplicare pentru a atinge același nivel de uh, investiții și de realizări ca în prima jumătate a anilor 90? Cu siguranță aceste instrumente financiare Uh, inovatoare vor fi foarte utile pentru a sprijini uh, politica de coeziune a Uniunii Europene. Însă nu cred că avem nevoie de noi instrumente care nu mai uh, vor face să crească discrepanțele între regiunile Uniunii Europene. Avem nevoie de o politică eficientă a Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Pascua. Vážený Mulțumesc. Domnilor și domnilor, îndrăznesc să spun că multe structuri ale programelor de finanțare sunt uh, complexe și nu prea clare. Și dacă ar exista actori care ar încerca să le folosească, le-ar fi foarte greu să înțeleagă cum funcționează ele și poate că o mai bună coordonare în ce privește uh, atât fondurile structurale cât și finanțările este de dorit în acest sens. Instrumentele financiare sunt aici pentru a susține activitățile de dezvoltare ale diferiților actori. Iată de ce o informație transparentă și sintetică trebuie să fie pusă în aplicare ar trebui să existe un ghișeu unic acolo unde cei interesați să poată pri, să primească susținere și explicații în limbile lor materne cu privire la aceste mecanisme. Mă gândesc la municipalități sau la persoane fizice autorizate eh, care au nevoie de servicii de consultanță care ar trebui puse în aplicare. Trebuie să găsim eh, soluția cea mai eficace pentru planificarea acestor instrumente

Urmează intervenția domnului comisar Lewandowski, care va reacționa în numele Comisiei la intervențiile colegilor. Thank you, Mr. President. Short comments as what I can... Mulțumesc, domnule președinte. Um, ce am auzit din această sală este un sprijin uh, pentru un rol mult mai important al instrumentelor financiare în viitorul Uh, finanțării în Uniunea Europeană. Nu avem de ales. Există nevoi foarte clare, există constrângeri bugetare, există o prăpastie, un gol care trebuie să fie umplut de către aceste instrumente financiare inovatoare. Parțial le-am testat, însă parțial putem să le testăm la un nivel mult mai uh, extins, pe o scară mult mai largă. Uh, în, există ceva nou în noul regulament bugetar, în primul rând simplificarea, pentru că asta s-a solicitat foarte mult, și apoi un capitol complet nou cu privire la instrumentele financiare inovatoare. Este un set de reguli cu privire la modul în care trebuie prevăzut bugetul, cum trebuie el adoptat, uh, Uh, cum trebuie uh, de asemenea controlată și supravegherea, util, supravegheată utilizarea acestor instrumente financiare. Mulțumesc uh, raportoarei pentru munca excelentă depusă pe acest subiect foarte complex. Nu avem de ales. Trebuie să mergem înainte cu aceste instrumente. Mulțumim, domnule comisar, spune președintele. Acum, pentru două minute, îi dau cuvântul raportoarei raportoare, doamna Cartia Sabal, pentru a face un rezumat al dezbaterii. Presidente, señor comisario Le... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Lewandowski. Într-adevăr, mai sunt prea puține de adăugat, date fiind toate intervențiile pe care le-am ascultat. Ne-am dat seama că încet, încet s-au conturat aceste instrumente financiare. S-a spus uh, cum vor fi acestea aplicate în următorul cadru de programare financiară. S-a vorbit despre vizibilitate, despre informare. Trebuie ca oamenii să știe că aceste instrumente sunt disponibile pentru IMM-uri, pentru că foarte adesea birocrația europeană complică lucrurile. Cetățenii simt că sunt departe de instituții din cauza birocrației, deci este nevoie de publicitate pentru aceste instrumente. Avem nevoie de instrumente regionale, locale, avem de bănci care să susțină IMM-urile pentru că acestea să știe cum pot avea acces la instrumentele financiare inovatoare. Aș mai avea o precizare de făcut. Uneori există dubii referitoare la momentul când pot fi utilizate instrumentele financiare și pot fi, uh, când pot fi înlocuite subvențiile cu instrumente financiare. Sunt trei scenarii. Proiecte cu randament pozitiv și risc scăzut, în primul rând. În consecință, aceste proiecte trebuie finanțate direct pe piață. Există un al doilea scenariu, proiecte cu, uh, cu rentabilitate mică, dar cu plus valoare foarte mare. Aici uh, intrăm la subvenții, însă există și o diferență pe termen mediu între cele două, adică există o rentabilitate puternică, dar nu suficientă pentru a se apela la piața de capitaluri sau de credite și aici intervin instrumentele financiare. Așadar, în niciun caz instrumentele financiare nu pot să înlocuiască subvențiile și nici nu pot duce la distorsiuni pe piață. În ultimul rând, aș mai avea o precizare. Domnul Murphy ne spunea că investițiile private au scăzut. Din păcate, în ultimii ani ne-am dat seama că piețele de capitaluri s-au uh, apucat de speculații, însă aceste instrumente financiare au tocmai menirea de a evita speculațiile pentru că dorim prin intermediul lor să susținem proiecte pe care le considerăm strategice. Mulțumesc! Mulțumesc! Mi-aș permite să mai spun și eu un lucru, stimată colegă. Uh, voi încheia dezbaterea acum și doresc să uh, spun că aș fi fost foarte mândru Uh, și știu că ar fi fost foarte mândru și bunicul tău de tine. E unul din uh, membrii rezistenței din Spania care a făcut închisoare politică timp de mulți ani. Cred că ar fi fost mândru de tine și de mine că am ajuns să-ți dau cuvântul aici în plenară. Votul e mâine la 11.30. Următorul punct pe ordinea de zi este declarația Comisiei privind strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Cred că comisarul Șefcovici a sosit deja, așadar îi vom da cuvântul ca să-și prezinte declarația numele comisiei. Te rog. Intervenție fără microfon a comisarului. Now it works. I started by, by the statement that Danube strategy is very important. Strategia pentru regiunea Dunării este foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Este vorba de 14 țări, 8 state membre, 6 state nemembre, care, uh, în care există mai mult de 100 de milioane de locuitori. Această strategie a fost introdusă pentru că suntem